începând cu data de mâine, 17 decembrie, pentru a-și exprima poziția vis-a-vis -vis de C7, fir 424, C27 din 2010 iar procesul verbal al acestei ședințe va fi prezentat Parlamentului la începutul eh, ședinței următoare. Dacă nu există o